Dragi colegi, trebuie să începem. Mai întâi mă adresez invitațiilor noștri și trebuie să-mi cer scuze, căci, iată, momentan nu suntem așa de mulți în sală, dar sperăm să avem mulți uh, ascultători interesați pe internet oameni pentru care această după-amiază să fie una fructuoasă și speranța mea este ca și alți membri să ni se alăture. Nu avem însă mult timp la dispoziție, prin urmare doresc să începem. Astăzi, pe ordinea de zi, avem o audiere, e vorba de noua agenda europeană pentru cultură, Comisia noastră elaborează un raport din proprie inițiativă bazat pe comunicarea din aprilie a Comisiei. Mm, lucrurile merg aproape mână în mână cu programul pentru Creative Europe ca și calendar. Pentru noi, raportor este domnul Gramaticakis. Speranța mea este să vină. Eu știu că este în instituție, deci sperăm să apară. De asemenea, sperăm ca această audiere să contribuie la elaborarea unui bun raport pentru agenda europeană culturală. Fără a mai lungi vorba, doresc să vă prezint vorbitorii de astăzi. Mai întâi, domnul Ugo Bachela, cofondator și președinte al Fondazione Fitzcaraldo de la Torino, are un titlu explicit, o pledoarie pentru potrivirea ambițiilor cu mijloacele. Abia așteptăm prezentarea. Apoi, bun venit doamne Cristine Merkel, uh, șefa Departamentului de Cultură, Memorie, um, cu privire la Comisia Germană de la UNESCO. Ea ne va vorbi despre a fi mai puternici împreună într-o lume globalizată, opțiuni pentru cultură și acțiune în Europa, și apoi doamna Rosa Perez Monclu, Senior Policy Officer de la Culture Action Europe la Bruxelles. Ea va vorbi despre perspectiva societății civile în noua agendă pentru cultură. I-aș ruga pe experți să se limiteze la 10 minute, ei știu deja asta. După fiecare prezentare vom avea o scurtă rundă de întrebări și răspunsuri. Speranța mea fiind să avem o după-amiază fructoasă. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Bachela, urându-i bun venit în Parlamentul European. Poftiți, vă rog! Mulțumesc și mulțumesc pentru această invitație. Noi trei ne-am consultat unii cu alții, ne-am întâlnit și sperăm să vă oferim uh, niște puncte de vedere integrate. Pentru că nu așa ni s-a părut că ne-am organizat. mă axez pe o chestiune metodologică și apoi fac câteva sugestii operaționale. Mă gândesc că mulți dintre dumneavoastră mm, sunteți îngrijorați de diseminarea retoricii care adesea duce la niște rezultate sub nivelul așteptărilor. Se întâmplă pretutindeni. Pentru că se pare că politicul este blocat. Pe de o parte, avem mantre ambițioase, se ajunge la o viziune generală și se oferă un cadru conceptual de acțiune. Și uh, rezultatul este adesea că sunt niște politici lipsite de eficiență, de adecvare și chiar uneori politici contraproductive. La pol opus, adesea înfloresc niște politici pe termen scurt, din cauza unor presiuni și îngrijorări de moment, se ajunge la, chestiuni, la măsuri specifice sectoriale și subsectoriale. În opinia mea, aceste abordări foarte diferite au ceva în comun. Nu merg în profunzimea lucrurilor, nu țin cont de profunzimea schimbărilor sociale, economice, tehnologice și culturale. Nu țin cont de natura actorilor și a forței motrice în plan cultural și inovator, în societatea civilă, în centrele de cunoaștere și universitare și în domeniul economic. Politicile publice eficiente trebuie să înțeleagă pe de-a întregul domeniul de aplicare și specificitățile creării unor valori tangibile și intangibile. cultura înseamnă domenii și activități foarte diferite. Firul narrativ care e foarte popular acum în sectorul creator și cultural, care să fie un mare lucru unitar, pare a fi un bun instrument la ora actuală. Rezultă în multe opinii pozitive în presă, în presă. Dar, până la urmă, acest sector este ca un arhipelag și e nevoie de o viziune și o politică generală care, la rândul lor, să ducă la politici multidisciplinare. Și să combinăm totul cu politici personalizate, integra, integrând diferitele lanțuri de producție. Asta în loc să avem niște politici paralele standardizate. Astăzi, cadrul conceptual și instrumentarul noii economii digitale sunt prezentate ca fiind noua perspectivă pentru creșterea în sectorul cultural și creator. Dar eu nu cred că e o idee bună. am acum, s-au acumulat experiențe în diferitele teritorii europene și s-a arătat că nu e o abordare bună, din motiv că mare parte din organizațiile culturale nu au o creștere accelerată, nu au piețe expansive. Și nu au funcție de incubator, de accelerator, de instrumente financiare care funcționează foarte bine la startup-urile din domeniul tehnologic, dar nu se întâmplă la fel în domeniul cultural. Durează foarte mult să îți uh, mărești audiența, să produci noi forme de artă, să creezi activități culturale. Dacă e să ne uităm la cele mai interesante și inovatoare activități în centrele culturale, în diferitele instituții, vedem că e clar că se bucură și beneficiază de pe urma aplicațiilor digitale, dar nu depind exclusiv de revoluția digitală. Nu este o întâmplare faptul că incubatoarele nu funcționează pentru uh, incubatoarele pentru centrele culturale, dar o fac pentru startup-urile tehnologice. E nevoie de a construi o capacitate primară. Fiindcă instituțiile culturale, cu câteva excepții, nu au uh, leadership, uh, capacitățile manageriale de a înțelege toate implicațiile revoluției digitale în cultură. Am parcurs recent un raport. Am citit o analiză foarte critică de o instituție culturală majoră care a investit mult în echipament tehnologic care doi ani mai târziu deja era depășit. Potrivit raportului, s-a întâmplat pentru că au lipsit competențele liderilor din instituția culturală. De aceea, eu cred că, dincolo de un model bazat pe un mediu protejat pentru un startup cultural, trebuie să pavăm calea pentru a avea politici transsectoriale care să promoveze alianțele și cooperarea între macro-întreprinderi, între freelanceri și între noile, gen, noile generații tech și instituțiile din domeniu. Să fie forme de sprijin reciproc, să înveți făcând lucruri, să uh, faci schimb de experiență. Sunt câteva programe în Europa unde, de exemplu, instituții culturale, muzeele, bibliotecile, în loc să inventeze ele însele lucruri, fără cunoașterea necesară, își multiplică opțiunile și exploatează colecția, beneficiind, cumva, bucurându-se de revoluția digitală. Adică și-au deschis porțile unor programe de reședință pentru freelanceri. Freelanceri de la macro-întreprinderi. E vorba de noua generație de inovatori. Care a fost rezultatul acestor deschideri? S-au multiplicat oportunitățile, serviciile, produsele. A fost o îmbunătățire a serviciilor furnizate de o instituție culturală și s-au oferit oportunități minunate micilor întreprinderi inovatoare de a concura pe piața globală promovând patrimoniul cultural. Și apoi, un pilot, un proiect pilot. Ehm, eu zic că în aceste vremuri în care resurse sunt limitate, proiectele pilot pot genera programe emblematice și schimbări sistemice. Condiția este să fie un proces comprehensiv de evaluare și apoi să fie distribuite rezultatele în baza unor eh, standarde clare, stringente. Asta e prima condiție. În al doilea rând, avem nevoie de indicatori calitativi mult mai mulți, căci indicatorii cantitativi sunt insuficienți pentru a înțelege natura și calitatea inovării. O altă condiție este să consolidăm proiectele de cercetare. E nevoie de mai multe fonduri și uh, resurse pentru centrele comune de cercetare fiindcă astfel trebuie să generăm noi date empirice, mai ales în ceea ce privește zonele de cooperare transsectorială. Trebuie să înțelegem valoarea și efectul de spillover, de contagiune din sectorul cultural înspre alte domenii specifice, ca să înțelegem cum să structurăm programele unde cultura participă la bunăstare, o alimentează, dă coeziune socială. Trebuie să înțelegem ce face diferența și ce uh, susține, de fapt, uh, business as usual. Ok. spunând că o altă condiție pe care o întrezăresc eu e esențială. Iar aici Parlamentul poate face multe. Să susținem cooperarea interservicii. Căci avem deja bunul exemplu cu anul patrimoniului cultural european. Cooperarea între Digi Cult și celelalte digiuri a oferit uh, o minunată oportunitate. Această cooperare interservicii, interdomenii, poate fi foarte, foarte relevantă pentru politicile naționale. Vă mulțumesc! Sincere mulțumiri, domnule Bachela, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru contribuție. Doresc acum să dau cuvântul raportorului nostru, domnul Gramaticakis, dar maximum 3 minute, vă rog. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η νέα ατζέντα πράγματι αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, într-adevăr, această nouă agendă este o oportunitate minunată. Pentru prima dată vom avea o, o politică integrată și coordonată în domeniul culturii. Această agenda europeană pentru cultură sosește la momentul potrivit pentru că 2018 este anul uh, patrimoniului uh, cultural ceea ce ne reamintește că elementul cel mai important care îi unește pe europeni uh, e cultura. Și cred că putem uh, contribui în felul nostru uh, la, acest proiectul european, care, după cum știți, se confruntă cu câteva tendințe sau tensiuni centrifuge. Cu toate acestea, am constatat că 36% dintre europeni nu uh, au participat în ultimile luni la niciun fel de eveniment cultural. E un procent foarte ridicat și pentru a-l uh, crește avem nevoie ca arta și cultura să fie incluse în toate nivelurile de învățământ, trebuie să uh, ne asigurăm că se difuzează operele de artă uh, la nivel european și de asemenea trebuie să uh, încurajăm și mobilitatea artiștilor. Această propunere cu privire la mobilitatea artiștilor este o propunere foarte importantă, dar trebuie să aibă finanțare adecvată și reguli simplificate. Apoi cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că artiștii europeni nu se confruntă cu un coșmar democratic, ei trebuie trebuie să aibă acces înlesnit la informațiile necesare pentru a beneficia de sprijin pentru activitatea lor. Deci, voi propune o platformă unică, uh, prietenoasă pentru uh, utilizator, care să ofere informații în ceea ce privește uh, partea administrativă și oportunitățile de finanțare. Aș dori de asemenea să spun că e important să punem accentul pe artele Uh, individuale. Aș dori să mă refer mai ales la uh, inițiativa Music Muse Europe, care uh, va beneficia de finanțare stabilă. Deocamdată doar 3% uh, din uh, acest uh, program, uh, deci 3% sprijină muzica și uh, mai ales uh, muzica clasică. Cred că toate aceste priorități vor fi încununate de succes doar dacă vom avea o majorare semnificativă a bugetului pentru cultură și pentru programul Europa Creativă. Uh, în pofida faptului că Europa Creativă a fost un succes, este încă un program subfinanțat. E vorba doar de 0,5% din bugetul total și doar o treime din uh, acești uh, bani sunt alocați culturii. În timp ce propunerea Comisiei de a crește finanțarea e într-adevăr un pas uh, important, dar eu consider că nu este uh, suficient și deci în propunerea mea voi cere dublarea bugetului după anul 2020 uh, și voi cere din partea statelor membre ca cel puțin 1% din uh, buget să meargă spre cultură. Acum aș dori să spun câteva cuvinte de, despre dimensiunea externă a, a acestei agende europene pentru cultură. Cultura este, cred, arma cea mai eficientă în relațiile cu uh, exteriorul. Aș dori să mulțumesc experților noștri și mm, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dați de a mea prezenta punctele cele mai importante din raport. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Uh, procedăm uh, Uh, conform procedurii ping-pong și deci aș dori să dau cuvântul domnului Bacala dacă dorește să reacționeze la cele spuse de domnul Gramaticakis. Doriți să adăugați ceva foarte pe scurt sau nu? Bun, rămânem cu ce s-a spus. Bun. Trecem la următorii vorbitori, uh, doamna Trupel acum. Mulțumesc. Cred că e o oportunitate minunată această audiere de astăzi pentru a vedea ce uh, ne dorim noi de la noul program și am uh, discutat deja, am spus că vrem să avem uh, vizibilitate în ceea ce privește părțile diferite din program media, cultura, Music News Europe și aș dori să vă dau un exemplu când am fost săptămâna trecută la un festival de film Uh, m-au rugat uh, să nu numim uh, sub programul media pentru că nu e un nume sexy. Nu poți să vii cu astfel de titlu și să atragi spectatori și regizori și așa mai departe. Deci cred că trebuie să Uh, punem accentul și pe comunicare dacă dorim să uh, ajungem uh, la cei care lucrează în domeniu, mai ales creatorii europeni. Sigur, mai avem problema legată de buget, aici intervine CFM-ul și sigur va fi foarte important să vedem ce ne spune Consiliul. Avem câteva indicii în legătură cu faptul că unele state membre chiar opun rezistență, dar noi, Comisia noastră, suntem convinși că trebuie să începem o luptă aprigă. Și având în vedere situația actuală din Europa, pentru mine, totul se reduce dacă reușim să menținem conceptul diversității în societățile noastre. Că e vorba de diversitate culturală, religioasă, și să nu uităm că avem de a face cu oameni foarte diferiți și de aceea avem nevoie de uh, dezbateri uh, culturale, de dialog intercultural, uh, formare, educație și pentru mine miezul proiectului european în asta constă, în, univer- în diversitate, uniți în diversitate și dacă pierdem acest lucru și dacă vorbim doar despre identități, despre discursuri de identitate de la cei de stânga sau de dreapta, atunci vom pierde sufletul proiectului european și de aceea acest program este atât de important uh, pentru mine și mulțumesc uh, pentru sprijinul dumneavoastră. Cred că putem uh, coopera în următoarele săptămâni și, într-adevăr, trebuie să vorbim cu oamenii din domeniu pentru că foarte mulți dorești să folosească cât mai bine acest program și să ne abordeze. Mulțumim! Domnul Bachela, doriți să completați ceva? prefer să uh, îi lăsăm pe colegi uh, să vorbească și după aceea facem comentariile la sfârșit. Doamna Costa, două minute. Mulțumesc. Nu aș dori să vorbesc despre uh, programul uh, pentru care sunt eu uh, raportor. E un uh, subiect care e foarte importantă, dar în orice caz aș dori să mă refer mai ales la această agendă europeană pentru cultură și mi-a plăcut ce a spus domnul Bachela. Pentru că până la urmă ne reamintește care ne sunt răspunderile noastre, să nu uh, Uh, ne înșelăm atunci când dorim să vizăm un anumit public și uh, ne-a spus că trebuie să pregătim prin această agendă culturală europeană uh, următorii, un următorul deceniu și ne spune și că trebuie să verificăm dacă obiectivele și instrumentele sunt adecvate cu o adevărată politică pentru cultura europeană în calitate de raportor, sigur, pentru Europa Creativă și nu pentru acest dosar. Trebuie să vedem dacă instrumentele de la Europa Creativă nu, uh, uh ratea, nu, nu sunt uh, un eșec dacă le folosim aici. Uh, să, trebuie să vedem ce putem face în domeniul digital. Avem instrumente financiare care funcționează foarte bine pentru uh, companiile digitale. Cred că ați înțeles ce vreau să spun. Uh, nu zic, este o soluție bună, dar trebuie să susținem și uh, micile întreprinderi, ONG-urile, uh, micii actori care doresc uh, să, să, să creeze servicii, servicii pentru a proteja patrimoniul cultural. Există totuși o simbioză, iar în ceea ce privește programul Europa Creativă și politicilor, în cadrul politicilor pe care le-am lansat în ultimii ani, cultură internațional, micile întreprinderi creative, și uh, strategia pentru competențe, aș dori să știu dacă considerați că ar trebui să schimbăm orientarea acestor uh, priorități, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre investiții în persoane, în uh, factorul uman, să formăm oameni competenți și să nu vorbim de inovare, un concept foarte abstract. Poate ar încerca, ar, ar fi bine să vorbim despre centre de competență și nu uh, de acele incubatoare de care vorbeați dumneavoastră. Da, uh, prefer să mă exprim, uh, exprim în limba mea, în limba italiană. Da, într-adevăr că trebuie să punem persoana umană, ființa în centrul preocupărilor noastre Uh, și trebuie să avem o adevărată inovare, nu să creăm un nou program, o nouă aplicație multimedia, dar o adevărată inovare socială uh, și culturală și tehnologică trebuie să se facă în, uh, în instituțiile culturale. Nu se poate ca accesul la cultură, produce, crearea, distribuirea culturii să se facă deci cu rezultate bune, dar să se facă doar în afara uh, structurii uh, tradiționale uh, pe care o reprezintă instituțiile culturale. Pentru că dacă nu riscăm să avem instituții care fiecare își urmează traseul, cu o capacitate de a absorbi noile tehnologii, dar care pot să uh, rateze marile, uh, marile, marile uh, inovări tehnologice. Și riscăm să avem o prăpastie între generații. Deci dacă nu reușim să avem o piață internațională, pe o piață europeană, care să garanteze oportunități pentru micro-întreprinderi, pentru zecile de mii de creatori uh, independenți, freelance, uh, vom avea de pierdut, pentru că dacă nu vor uh, fi locuri de muncă, un startup și vă spun acest lucru pentru că am lucrat, am cooperat cu aceste startup-uri culturale și ne dăm seama că uh, merg uh, în alte domenii, în uh, domeniul chimiei, farmaciei și așa mai departe, unde sunt bani, unde se investe, investesc uh, uh, sume imense pentru a recupera după aceea uh, investiția. Accesul la un muzeu uh, cu siguranță nu va genera la fel de multe venituri uh, sau nu va avea această investiție nu va fi la fel de rentabilă ca alte, în alte domenii. Then... Mulțumesc. Acum ajungem la al doilea vorbitor. Este vorba de doamna uh, Cristine Merkel, care uh, e, lucrează la Köln, uh, este șef de unitate la Diviziunea pentru Cultură și la, la Comisiei Germane la UNESCO. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am să iau cuvântul în engleză. Noi am examinat foarte îndeaproape atât comunicarea comisiei, cât și documentul de lucru cu, care vine cu elemente empirice foarte numeroase și care, într-adevăr, uh, sosește la un moment strategic, un moment de răscruce, în momentul în care vrem să dezvoltăm un cadru pentru măsurile și stimulentele viitoare pentru această platformă a culturii pe viitor. Articolul 167 prevede de ce facem acest lucru um, și care sunt măsurile pe care le putem lua pentru a promova diversitatea culturală. Și e clar că, în acest sens, calendarul este interesant și avem inițiative până în 2030, altele până în 2050. Și în acest sens, eu am o experiență atât din partea Comisiei uh, germane în UNESCO, dar și în Comisia Specială pentru Strategie, prin care am contribuit la aceste lucrări. Și trebuie să vedem care sunt politicile publice de care avem nevoie în momentul de față pentru a menține diversitatea uh, culturală. Am încercat să mă concentrez pe patru componente uh, în, din această agenda. A fost foarte interesant că s-a ales ca prim punct participarea la cultură și percepția, și anume care este rolul culturii în momentul de față în uh, proiectul european. Un al doilea element, apreciez îndeosebi faptul că se organizează anul european al uh, moștenirii al patrimoniului cultural. Um, dar subliniați și componenta de mobilitate, care permite o interconectare a acestei agende și, mai mult decât atât, oferă și un spațiu și modalități care ar putea să fie decisive. Ca să încep, a fost foarte interesant să văd că, bazându-ne pe datele furnizate de Eurobarometre, și precum și alte date deja menționate de dumneavoastră, e bine, participarea culturală, cum stăm cu ea? Dacă ea să ne uităm la procent, 66% a celor care nu participă sau celor care participă la evenimente culturale. Uh, eu cred că este foarte interesant. 2018 este un an în care vom promova politici culturale și aș vrea să extind un pic aici perspectiva și să vedem unde ne aflăm acum în, în acest context. Pentru pentru că indicatorii pe care i-am uh, analizat, uh, da, pot fi impresionanți, însă, din punctul nostru de vedere, există trei alte elemente care ar trebui să fie luate în considerare. Sunt foarte multe practici individuale culturale, uh, organizate de sine stătător. Dacă să ne uităm la diferitele forme de patrimoniu cultural viu, diferite forme de exprimare, spre exemplu în țara noastră, Există 20 de milioane de astfel de evenimente organizate uh, așa individual uh, și nu la scară globală. Apoi, ceea ce considerăm drept un spațiu clasic, în fond, până la urmă, evoluează și devin uh, spații care sunt mai degrabă hibride și adăpostesc atât evenimente mass media cât și evenimente culturale, spre exemplu, bibliotecile publice. Uh, sunt milioane de oameni care merg în uh, biblioteci și tot atât de mulți oameni merg, spre exemplu, la un meci de fotbal, uh, pe un stadion. Dacă e să ne uităm la raportul 2018 uh, UNESCO și dacă ne uităm la întrebările ce au fost puse, care considerați că ar fi cea mai importantă activitate culturală, e bine, de multe ori răspunsul este în momentul de față să te uiți la televizor în loc să asculți radio. Iar pentru tineri, din, răspunsul este uh, să privească video, să vizioneze video. Deci, uh, directiva aceasta permite o conectare a diferitelor ecosisteme și în acest sens aș recomanda ca și prime concluzii faptul că, da, într-adevăr, contextul digital este un context care modifică cu totul peisajul deocamdată și cultura care bazată pe inovație va avea cu siguranță un rol pregnant și am vrea ca Parlamentul să se concentreze pe acest aspect și apoi, într-adevăr, o remunerare corectă și echitabilă a artiștilor care intervin în acest context specific e ceva eh, absolut crucial dacă vrem să roade peste 10 ani. Deci, recomandarea noastră ar fi ca, într-adevăr, să ne uităm încă o dată la această participare la activități culturale, mă rog, noțiunea ca atare, și să avem nu numai o conectare a ecosistemelor care sunt deja menționate în agenda, ci să avem legături și uh, între media și diversitatea diferitelor forme de exprimare culturală. Un al doilea aspect la care am să mă refer și am să merg mai repede aici, multe lucruri au fost deja spuse referitor la dinamica actuală și anul, cultural, uh, al patrim- anul patrimoniului cultural. E adevărat că s-a pus accentul pe moștenirea construită la nivel arhitectural și e adevărat că a existat un răspuns pozitiv, dar o înțelegere modernă a unor dimensi- dimensiuni uh, pluriculturale sunt, este de asemenea un lucru ce trebuie să fie luat în considerare. Dacă uh, mă gândesc că ar trebui să avem un fir narator, o comunicare mult mai ambițioasă, să explicăm exact ce înseamnă de fapt moștenirea sau patrimoniul cultural. Au fost diferite negocieri despre diferitele forme de uh, a crea cultură și, evident, în cadrul acestora există și o altă poveste cu elemente de mobilitate și mă gândesc că acest lucru poate să însoțească proiectul european și se poate conecta de asemenea și cu alte regiuni ale lumii, pentru că de multe ori există dimensiunea aceasta multiplă, hibridă și uh, cu siguranță peisajul va fi schimbat acum și va fi schimbat și pe viitor. Și cred că ar fi foarte înțelept din partea noastră să înțelegem acest lucru. Acum, ceea ce este de asemenea interesant deocamdată este faptul că există o legătură puternică între ceea ce facem în intern și ceea ce credem că facem în relațiile internaționale pe dimensiunea culturală, pentru că există o legătură între cele două uh, domenii. Și aceasta trebuie să fie corect transpusă. Apoi, mobilitatea. E adevărat că mobilitatea contează foarte mult. E o precondiție pentru a promova diversitatea culturală, diferitele forme de co-creare și toate aceste lucruri sunt utile, dar trebuie să ne uităm și la latura practică, concretă. Cum poți să ai o cooperare interministerială împreună cu Ministerul pentru Afaceri Sociale, cu Ministerul pentru Interne? Acest lucru e adevărat, o provocare și avem nevoie niște, de niște propuneri în acest sens. Apoi, Fondul European pentru Mobilitate, de asemenea, poate fi foarte util în acest sens, dar vă rog să nu uitați că nu poate fi o chestiune văzută individual, ci trebuie să facă parte dintr-un angajament politic mai puternic al tuturor statelor membre și, de asemenea, și din partea unui europene ca și asociație, ca și organizație regională pentru că acest lucru trebuie să se transpună și în ambițiile noastre, așa cum s-a făcut în uh, Convenția UNESCO. Vrem să avem un flux de bunuri și servicii culturale și să promovăm această mobilitate a artiștilor și a uh, uh, culturii și să le oferim un tratament preferențial. Și cred că pot exista mai multe căi de a dezvolta noi idei în această direcție. E deja încurajator ceea ce facem, însă mai e nevoie și de clarificări eventual pentru a vedea ce forme de finanțare putem avea dintr-un fel de Erasmus Cultură sau Erasmus Plus. Deci o investiție care să fie durabilă și nu realizată doar o dată și atât. Și un ultim aspect, uh, spațiul cultural european. E o, e o uh, noțiune foarte utilă pentru a avea o coeziune a Uniunii Europene din interior. Și avem experiențe foarte bune în astfel de um, practici de învățare reciprocă, peer-to-peer -peer și um, înscrierea de, de asemenea și în anumite programe internaționale. Avem experiențe inter, uh, interesante și la nivel de orașe. Toate aceste lucruri sunt uh, interesante pentru a mobiliza energii și pentru a depăși toate obstacolele care pot să existe în continuare. Și așa cum a spus și domnul raportor, da, e adevărat, și modalitățile contează și tocmai de aceea trebuie să reducem birocrația și să avem cooperare. E ceva vital, dar să nu fim depășiți de uh, partea birocratică. Și trebuie să încurajăm de asemenea învățarea uh, Uh, și uh, evoluția pentru noile generații și pentru noi lideri care vor lua decizii în Uniunea Europeană. Așa că, în final, pot să spun, ca și rezumat, faptul că agenda, noua agenda europeană pentru cultură este una care sosește la timp, a fost de mult așteptată, va reorganiza peisajul cultural. Există ecosisteme în momentul de față care au nevoie de o interconectare și lipsesc aici anumite elemente, așa că va trebui să încurajăm și uh, dimensiunea internă, externă, care trebuie să fie considerate drept componente ale aceluiași întreg, pentru că sunt foarte multe așteptări față de Europa din uh, partea restului uh, lumii. Și evident că e nevoie de sinergii inteligente cu organizații precum UNESCO, dar nu numai. Pentru că da, ne aflăm în pragul unor transformări profunde, de care poate încă nu ne dăm seama pe de întregul, dar să sperăm că vom fi în măsură să găsim cea mai bună combinație de măsuri durabile într-un context digital. E de altfel o misiune democratică și o provocare pentru noi toți astăzi. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și întrebările pe care le doriți să le formulați. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult pentru Uh, prezentarea dumneavoastră. Deocamdată nu sunt intervenții, poate adresez eu o întrebare. În Germania, Bundesratul, reprezentarea landurilor, a făcut un aviz cu privire la agenda culturală, dar uh, nu e un uh, text foarte măgulitor, e vorba și vă dau un citat. Și chiar cred că s-a pus într-un fel punctul pe ei și vreau să vă întreb ce părere aveți noastră din perspectiva UNESCO. Bunul stratul spune așa. plânge că orientarea politicii culturale europene în agenda nouă este subordonată unor considerente de utilitate, pe când, de fapt, la, în plan cultural am vrea să avem o ofertă culturală bogată și variată, prin condiții libere, pentru a permite uh, dezvoltarea. Și așa ceva nu se mai conturează la comisie, din păcate. Bun desratul continuă și spune că noua orientare pe cele trei obiective strategice trebuie privită cu ochi critici. Se respinge ideea că obiectivul de până acum, cu privire la promovarea diversității culturale și a dialogului uh, intercultural, este, sunt lucruri înlocuite cu dimensiunea socială a culturii. Diversitatea culturală, în accepțiunea comisiei, ar mai avea o contribuție secundară de-abia. Cultura ca resursă este un concept respins în Bundesrat. Iată, niște mesaje tranșante. Nu e vorba neapărat de faptul că landurile spun luați mâinile de pe cultură căci e prerogativul nostru, ci se spune că e de dorit să existe o altă orientare. Sunteți de acord cu asta sau mai degrabă spuneți nu, se înșală bun de sratul. Doresc să vă mulțumesc pentru această întrebare. Am urmărit și citit cu mare atenție ceea ce ați spus. Și cred că Bundesratul are oarecum dreptate. Chiar în staff working document uh, la comisie am văzut că este foarte clar după consultarea părților interesate, 82% au spus avem nevoie de exact acest obiectiv. E în tratat, dar dacă nu o spunem clar și răspicat, nu se întâmplă. Uh, trebuie să avem diversitate culturală și să avem uh, dialog despre diferențe. Acesta este elementul central. Și eu una zic că Parlamentul ar trebui să mai verifice. Articulăm asta ca fiind dimensiune transversală sau uh, ca obiectiv în sine. Și apoi, în ceea ce privește utilitatea, e oarecum o neînțelegere la mijloc. Eu n-am interpretat așa comunicarea, ci am zis că e vorba neapărat de acest aspect care activează, acest aspect civic. El se conturează mult mai bine acum decât în urmă cu 10 ani, mai ales fiindcă avem o situație nouă și plină de provocări în Europa. Dar, însă da, vă mulțumesc pentru întrebare. Ar fi interesant ca în raportul dumneavoastră să analizați un pic lucrurile în detaliu, pentru că nu este ori albă, ori e neagră. Um, cultural resource, în engleză, nu înseamnă neapărat o chestiune cu utilitate, înseamnă, uh, de exemplu, în rândul copiilor, uh, bucuria și dorința de a învăța. Deci, uh, interpretarea poate fi mai largă. Și tot în avizul bun de stratului s-a spus că axarea pe mobilitate este lucrul corect la ora actuală, fiindcă trebuie să facem multe lucruri în așa fel încât lucrurile să pornească din interior, cu profesioniști din cultură, cu artiștii, cu cei uh, responsabili la fața locului, în orașe, în regiuni. Deci e vorba de cooperare, dar dincolo de cooperarea de la Bruxelles. Este, după părerea mea, o direcție care a trebuit consolidată. Vă mulțumim, Helga Triple. Da, cu privire la ce a spus Christine Merkel, căci e vorba de tratamentul aplicat diversității și apoi mobilitatea. În dezbaterea politică din Uniunea Europeană, aceste lucruri sunt hotărătoare. De asta depinde menținerea democrației liberale. Nu trebuie neapărat să-mi placă de celălalt, dar trebuie să i respect părerea dacă este diferită de a mea, nu să diseminez violență. Trăiesc într-o societate unde mulți sunt diferiți față de mine. un urmă, poate e enervant, dar de fapt este o îmbogățire. De cele mai multe ori ai de câștigat dacă ai în jurul tău oameni care gândesc altfel și dacă reușești să cooperezi bine, atunci cu atât mai bine. Însă mie mi se pare că nu doar în Europa, ci și în alte Uh, țări, tocmai acest spirit este acum uh, uh, înăbușit. Și tocmai de aceea, fiind dat și avizul bun de stratului, zic că este corect cu acest nou program să subliniem că vrem exact asta. Putem spune că textul este slăbut și că îl putem îmbunătăți, dar doresc să vă spun de ce nu sunt uh, complet alarmată. În urmă cu doi ani, Juncker a ținut un măreț discurs cu privire la starea Uniunii și a spus că artiștii sunt uh, comoara cea mai de preț a Uniunii. Fiind dat această dezbatere, mie mi s-a părut că este un bun semnal. Președintele Comisiei a spus că avem nevoie de tot lanțul creator cultural și că baza de pornire sunt uh, chiar artiștii și pe ei trebuie să-i protejăm, de la ei trebuie să pornim. Eh, industria creatoare este altceva decât politica de cultură. Acolo, de fapt, sunt mai multe locuri decât în chimie și în industria auto și eh, este un domeniu interesant pentru tineri. Nu este doar eh, un domeniu neprietenos, dușmănos. Nu, este vorba de un domeniu pe care tinerii îl consideră atrăgător. Se face muzică, se creează artă. Deci, nu e vorba doar de criteriile greșite de utilitate. Uh, nu trebuie să spunem neapărat e vorba de un discurs neoliberal și tratăm cultura în termeni economici. Nu am răzărit asta în ultimele avize ale Comisiei. E vorba de activare, e vorba de privirea culturii ca fiind o resursă cu, poten, cu mult potențial. Nu să privim totul ca fiind un domeniu de nișă, ci să spunem că este un lucru profund de care Uniunea Europeană are nevoie ca să se dezvolte. Și dacă vrem să facem front comun, atunci nu putem face decât prin cultură, participare, dialog și acceptare de diferențe resources, astea sunt în engleză, resurse. Când vorbim despre resources, mereu ne gândim la economie și așa mai departe, dar e ceva bun. La cultură e ceva bun Depinde însă dacă uh, folosești cultura doar pentru uh, delimitarea antidemocratică. Știți că se poate face și abuz de cultură. Cunoaștem aceste culturi uh, naționaliste, încărcate naționalist și vedem ce se întâmplă în interiorul Uniunii, dar și în afară, însă noi avem o înțelegere profund democratică a culturii și asta e acoperit și la interpretarea resurselor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Merkel, dacă vreți să uh, vă exprimați cu privire la ce ați ascultat? Foarte pe scurt. Când ne uităm la eurobarometre, e surprinzător totuși. Căci e o susținere mai clară, mai optimistă față de proiectul european, mai ales când întrebăm care sunt acele conexiuni puternice între cetățenii europeni. Și trioul de top este cultura, istoria și valorile. Avem acest program Memory of the World, Memoria Lumii, uh, și lucrăm uh, în termeni profund europeni. Vreau să sublinez această dimensiune. Dincolo de... Chiar și prin proiectele pilot se creează această comunitate puternică. De aceea, libertatea media, artistică, științifică sunt libertăți atât de importante aici, căci sistemele uh, artistice și științifice sunt uh, cele care transformă societatea în ceva productiv și dinamic. De aceea, impulsurile din partea statului sunt importante, dar trebuie să analizăm lucrurile în detaliu și apoi să vedem uh, cum uh, e transferat totuși în raportul Parlamentului European. Silvia Costa. Ce ajută a capire, I wait that you... E un dialog foarte important pentru că ne permite să ne axăm pe aspectele care sunt neglijate întrucâtva în societatea de astăzi. Avem cele trei obiective. Uh, sigur, uh, avem uh, obiectivul social, care este foarte important, dar avem și alte obiective, de exemplu, punerea în comună a resurselor, Sigur că uh, trebuie să uh, impulsionăm uh, acest proces și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să punem accentul pe creativitatea persoanelor, pe libertatea artistică, uh, elemente fundamentale din, uh, ale inovării culturale. Uh, mă bucur de faptul că au uh, intervenit în această dezbatere și după aceea există coerența între acțiunile interne și externe ați putea să uh, ne detaliați puțin, pentru că am uh, urmărit și strategia cu privire la diplomația culturală europeană și, în ce privește al treilea aspect, uh, există foarte multe elemente în acest domeniu. Bine, în ce privește dialogul intercultural, nu înseamnă doar să exporți cultură, dar cultura are și capacitatea de a fi un actor vital în această lume multipolară și de deci, ce avem de a face cu o nouă provocare pentru uh, UNESCO este un aspect foarte important pentru că aveți uh, competențe în acest domeniu, doamna Merkel. O să mă întorc la limba engleză. Deschiderea uh, piețelor naționale e în interesul nostru e limpede pentru că se îmbunătățește oferta culturală, se îmbogățește oferta culturală a țărilor noastre și oricum ă, asta este realitatea. În urmă ă, cu un deceniu ă, Sigur, lumea a dispărut în titlul pe care îl avem acum, dar dacă ne uităm la cum au evoluat domeniul cultural și artistic, ne dăm seama că această abordare din partea jos, deci de la profesioniști în sus. Ei sunt foarte productivi. Noi, Comisia Germană, ne-am dat seama, de exemplu, că uh, am uh, lucrat, uh, de exemplu, în uh, zona țărilor uh, în sudul Mării Mediterane. Uh, toată această implicare uh, e benefică pentru Europa și sigur că am putea să uh, Uh, avem uh, să, să repetăm uh, aceste proiecte și în alte zone, dacă cu condiția să nu considerăm, să, să vedem lucrurile doar din perspectiva în interiorul Europei și în afara ei și deci mobilitatea, dar și obiectivele politice ale statelor membre și ale Uniunii de a um, aduce un nivel de egalitate Uh, sunt foarte importante. Cred că putem obține acest lucru, deci uh, să milităm pentru o, uh, o noțiune de cultură mai echitabilă, pentru că vorbim despre piețe deschise, liberalizate, mai ales în domeniul muzicii, de exemplu, un domeniu foarte dinamic și aici văd foarte multe elemente utile, atât în agenda europeană cât și în documentul de lucru, care arată că la nivel de profesioniști Uh, lucrurile au evoluat foarte mult. Și am putut uh, constata acest uh, lucru și când am pregătit raportul global UNESCO. Mobilitatea a crescut foarte mult, inclusiv dinspre sud, dinspre nord, dar și dinspre Europa. Sigur că profesioniștii europeni au de dor mai multe posibilități decât cei din afara Europei. Mulțumim! înainte de a da cuvântul uh, ultimului vorbitor, Julie Ward, acum două minute. Această dezbatere legată de ce e explicit implicit uh, mi se pare foarte interesantă. Aș dori să știu ce cred uh, invitații noștri în legătură cu faptul că libertatea de exprimare uh, și libertatea mass media nu face parte din agenda aceasta europeană culturală, pentru că e o mare lacună. Când vorbim despre Europa, trebuie să vorbim uh, despre democrație, de folosirea altelor și a culturii ca o modalitate de a înțelege situația în care ne aflăm în prezent. Trebuie să fim expliciți în legătură cu faptul că suntem pentru libertatea de exprimare și libertatea mass media și mă îngrijorează faptul că această, aceste libertăți nu figurează în această agendă pentru cultură. Mulțumim, doamna Merkel. Și eu îmi dau seama, nu cunosc amănuntele, pentru că dacă facem o comparație cu raportul global cu privire la uh, reconfigurarea politicilor, în care analizăm uh, libertățile fundamentale, libertățile, libertatea media și uh, libertatea libertatea de gen, de exemplu, care sunt foarte importante dacă vrem să avem un sector dinamic. aveți dreptate. Dar, în orice caz, din punctul nostru de vedere, cele trei libertăți sunt interconectate, deci libertatea uh, media, științifică și uh, culturală, pentru că toate au un rol uh, la fel de important de jucat. Și atunci când vorbim despre sectorul media, că vorbim de sectorul public-privat sau pe internet, să participe, e foarte bine, e o căsătorie, o căsnicie firească și de aceea vă uh, propun într-adevăr să, uh, atunci când discutați uh, aceste aspecte, să le introduceți în mod explicit în textele legislative. Iată contribuția mea. Mulțumim. Iar acum abia aștept să vedem care este perspectiva din partea societății civile. Doamna Roza Perez de la Cultural Action, aveți cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere deosebit de importantă. Um, noi am lucrat asupra acestei idei a viitorilor politici europene și um, în ultimul an și jumătate am făcut acest lucru. Am o prezentare, să vedem dacă funcționează. Noi am făcut acest lucru din perspectiva mandatului nostru și anume de a pune cultura în miezul dezbaterii publice și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că am discutat cu membrii noștri, cu partenerii noștri, cu cetățenii, cu factorii de decizie, cu experții pentru a vedea care ar trebui să fie, după părerea lor, viitorul politicilor culturale europene. Și ceea ce vreau să vă prezint astăzi este o evaluare a felului în care agenda, așa cum a fost propusă, corespunde cu acest exercițiu colectiv. Dar mai întâi Câteva cuvinte referitor la CAE. Este, de fapt, uh, o organizație intitulată Cultura Acțiune Europa și avem o rețea compusă din rețele naționale cu subsectoare muzică, dans, um, artă și restul e, um, se reprezintă fundații, organizații culturale și care sunt membrii noștri, ceea ce ne permite să avem o înțelegere deplină a chestiunilor culturale, a trendurilor care apar, mai ales în perspectiva viitorului. Și CAE, de asemenea, este o comunitate și este și parte din spațiul european cultural. Acest spațiu european cultural uneori e greu de înțeles, arată cam după cum vedeți dumneavoastră aici pe acest uh, diapozitiv. Există membri, parteneri ai uh, acțiunii Cultura Europa și de multe ori ni s-a spus că nu e simplu să explici care este plus valoarea unor astfel de politici culturale la nivel european. Și uh, de multe ori uh, se spune că o imagine vorbește de la sine mai mult decât o mie de cuvinte. Deci e un fel de ecosistem de uh, interconectare și, evident, ideile circulă, există colaborări, parteneriate care se creează, acțiuni comune, devin ceva realizabil. Și trebuie să subliniem acest lucru astăzi. Asta se face tocmai datorită politicilor culturale europene și vedeți că are această formă complexă pentru că modelul european este unul care a ales să pună accentul pe diversitate. Dacă am fi ales să avem o abordare mult mai simplă față de cultură, atunci am fi avut, nu știu, câteva măsuri, uh, câteva case de editură, câteva, câțiva actori la nivel cultural. Ar fi fost mai simplu. Dar, tocmai de aceea, discuția de astăzi este foarte importantă. Și, din punct de vedere istoric, politicile culturale au permis apariția acestui spațiu cultural european și trebuie să ne asigurăm că așa va fi cazul și pe viitor. Acum trebuie să discutăm despre viitorul acestor politici. Comisia și-a lansat acest proces despre viitorul culturii în Europa și am uh, observat că anumite lucruri mi lipseau. Dar, la un moment dat, cultura a fost plasată în, uh, pe un spațiu, pe un loc prioritar în agenda de lucru. Ce am făcut noi? Am organizat o consultare foarte largă, una dintre cele mai mari, uh, cu întrebarea ce vă poate oferi cultura pe viitor în Europa și cum anume politicile culturale uh, europene ar trebui să evolueze pe viitor. Am creat opt hub-uri europene în diferite țări și am discutat cu toți cei care vreau să ni se alăture pentru a discuta și am discutat uh, de, prin ateliere de lucru organizate pe timp de o zi și după aceste dezbateri complexe am reușit să avem uh, șase principii îndrumătoare pe care le-am pus pe o platformă digitală și care au fost din nou reanalizate împreună cu peste 500 de alte persoane. Și aceste principii îndrumătoare reprezintă baza documentului nostru de poziție în ceea ce privește agenda pentru cultură și, evident, am consultat din noi cu membrii noștri care, la rândul lor, uh, au fost din nou consultați în momentul în care agenda ca atare a fost publicată de către comisie. Și cred că plecând de la aceste consultări, suntem în măsură să venim cu o evaluare clară a propunerii referitoare la agenda de, pentru cultură. Avem șase principii clare. Primul este că avem nevoie de un echilibru și de o abordare deschisă față de cultură. Înainte de asta vreau să spun că ne lipsesc trimiteri, referințe pentru uh, cercetarea artistică, pentru că ea este la baza oricăror revoluții sociale, economice, trebuie să fie ceva explicit. Ar fi bine să precizăm acest lucru. Deci, e nevoie de o abordare echilibrată. Să includem, evident, și arta și observăm că există o dorință de a obține acest echilibru. Și e adevărat că pilonul economic în continuare este unul pregnant, domină dar există totuși deschidere și către aceste considerente de natură economică. Remunerarea echitabilă, spre exemplu, pentru artiști e ceva indispensabil pentru a menține echilibrul. Dar observăm că includerea educației în uh, pilonul economic uh, nu știm dacă într-adevăr um, este rolul său, pentru că uh, învățământul depășește cu mult, educația depășește cu mult latura economică. Deci, am încercat să ne concentrăm pe un subsector mai ales și anume patrimoniul cultural. Este foarte important, cu atât mai mult cu cât avem anul cultural, al patri, anul patrimoniului cultural, să fim expliciți în ceea ce privește moștenirea vie, să avem acea legătură între trecut și creația artistică contemporană și mai ales să colaborăm cu diferitele comunități, în așa fel încât să avem un echilibru între infrastructurile de tip hard și de tip soft. Apoi, în ceea ce privește abordarea sectorială, Aici aș fi de acord cu ceea ce a spus domnul Bachela adineauri. Ce am observat în consultarea noastră este că există o interacțiune între diferite sectoare, există o abordare transsectorială și aici vorba și de sectorul cultural, dar și de alte sectoare și ce observăm este că agenda include abordarea tradițională sectorială și am vrea să precizăm faptul că o un tratament echitabil pentru toți actorii din acest peisaj ne va permite să menținem diversitatea culturală atât de importantă, așa cum am văzut înainte. Apoi, cel de-al doilea principiu și una din marile îngrijorări care a reieșit după consultare este dimensiunea culturală a evoluțiilor sociale culturale recente, printre care s-a evocat și migrația și am discutat deja un pic despre legătura între diversitatea culturală, dialogul cultural, capacitățile culturale, așa cum au fost ele precizate de comisie. Eu cred că trebuie să combinăm toate aceste abordări. Știm că cei care uh, sunt în domeniul creativ, uh, artă, cultură, au inițiative, și legăturile se consolidează și deci dacă avem această abordare holistică, asta ar putea să fie o evoluție pozitivă. Apoi, în ceea ce privește mobilitatea, S-a vorbit despre mobilitate din perspectiva sectorului cultural, se salută acest lucru și încurajăm Comisia dumneavoastră să fie ambițioasă în această abordare Trebuie să ne uităm la sfera de acoperire, dar trebuie să încredem to- să, pe toți lucrătorii uh, din domeniul cultural, artiști, organizațiile și trebuie să fim ambițioși în sprijinul financiar acordat acestor inițiative. Un al treilea aspect evocat în această consultare Ceea ce am constatat în ultimul an este o provocare din ce în ce mai mare în ceea ce privește libertatea de exprimare artistică și drepturile, accesul la drepturi culturale în Uniunea Europeană. Trebuie să facem față acestor probleme, pentru că nu se întâmplă în altă parte și poate că am uitat cum trebuie să acționăm. Și E nevoie de sprijin din partea instituțiilor europene față de lucrătorii culturali, să știe care sunt drepturile lor, să știe cum să reacționeze. Și în mod urgent e nevoie de o monitorizare a tuturor încălcărilor libertății de exprimare, pentru că e vorba de unul din drepturile fundamentale. Trebuie să Uh, avem uh, protecție oferită artiștilor care uh, se află într-o situație de risc și trebuie să le oferim acel spațiu de exprimare culturală, um, chiar și în domeniul, după cum spuneam adineori, al cercetării artistice. Și în ultimele trei puncte la care vreau să mă refer, ne bucurăm de faptul că se include educația pe agenda culturală și aș sublinia faptul că e nevoie de uh, o încurajare a combinării diferitelor sinergii din domeniul cultural, dar și din domeniul cercetării artistice. Trebuie să consolidăm dialogul în societatea civilă și legăturile cu dimensiunea externă și avem nevoie de o viziune de viitor. Nu ne putem permite să promovăm doar valorile europene. Trebuie să fim în măsură să avem dialog uh, și cu exteriorul. Și în în, la sfârșit, dar nu în cele din urmă, e subiectul care a întrunit cel mai mare uh, consens. Trebuie să ne uităm și la colectarea de date, mai ales într-o perioadă în care apar aceste platforme digitale și că, mă rog, consumul de cultură uh, se face pe aceste platforme. Uh, e nevoie de oarecare colaborare, un acces la aceste date și evident că uh, există și un risc. Avem nevoie de data nu doar pentru economie, ci avem nevoie și în acest domeniu, de protecția acestor date și în acest domeniu, e ceva crucial. Și un ultim aspect, e e nevoie de o agenda ambițioasă. Ea, așa cum e redactată acum, are potențial, dar, evident, eu v-aș ruga să dublați fondurile prevăzute pentru cultură și să sporiți cu 1% uh, bugetele prevăzute pentru politicile culturale. Mulțumesc, în așa fel încât această agenda să fie una de succes. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult pentru acest input, pentru această discuție. Mă uit în sală. Silvia Costa. Dar um, două minute maximum. Per dire che ho apprezzato naturalmente molto. Doream să spun un lucru. Am ascultat cu mare interes uh, ce ați spus. Uh, v-am urmărit activitatea pe parcursul anilor, am văzut uh, rezultate și pentru țara mea și ați spus trei lucruri importante cu care putem fi de acord. În primul rând, o prezență mai mare, obiective clare. Sunt de acord cu relația între educație, competențe, pregătirea profesională, trebuie creată o legătură. Alt lucru la care v-ați referit și care a fost menționat și domnul Bachela, ca moștenire de la a anului uh, european pentru patrimoniu, am vrea să vedem o abordare holistică, una transsectorială era vorba despre activități interservicii și sperăm că în această agendă și tot ceea ce apare după să nu pierdem din vedere acest element de guvernanță. De asta a și depins anul european al patrimoniului cu angajare la diferite niveluri și asta sperăm să vedem din partea Comisiei. Mulțumesc. Doriți să răspundeți direct? Vă rog. Da, ca să spun că sunt perfect de acord în ceea ce privește importanța de a prezenta cultura într-o manieră holistică, la nivel transsectorial. Ne uităm acum la celelalte programe și vedem că se selectează anumite sectoare după anumite criterii de profit, de exemplu. Dacă vrem să avem succes în ciclul programelor, trebuie să avem în vedere tot sectorul creator și cultural, pentru noi, mainstreaming este un aspect crucial pe viitoarea agendă. Absolut. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Mulțumim, Helga Trüppel. I would like to come to the question of improving data collection and the Referitor la îmbunătățirea colectării datelor, dezechilibrul între sectorul privat cu giganții tech americani, mai ales și lipsa aceasta în Europa. Am lansat un proiect pilot în următorul exercițiu bugetar, cerând platforme publice digitale europene. Vreau să știu dacă ați început deja să discutați despre această idee, fiindcă noi de vreo 10 ani vorbim, despre ea n-am avut la început succes și acum dezbaterea a fost relansată ca să nu lăsăm totul la mâna monopolurilor private. Foarte greu de controlat, vedem acum, fără impact din partea noastră. <clears throat> Vreau să știu dacă e dezbatere în cercurile dumneavoastră de a avea o platformă europeană digitală cu standarde de protecție a datelor, cu conținut uh, uh autorizat. Ce părere aveți? Mulțumim. Vă rog, doamnă Perez. Mulțumesc pentru o întrebare. Pică la țang. Vom uh, avea conferința anuală de la Timișoara din octombrie pe subiecte digitale în sectorul cultural. Sunteți bineveniți! Și sunt comunități digitale, e adevărat, dar ele nu sunt conectate. Deci uh, nu avem volumul necesar, scara necesară. Și, într-adevăr, la conferință se va dezbate exact acest subiect. Mulțumim! Doamna Șoetrova, maximum două minute. Mulțumesc, îmi pare rău că nu am fost aici uh, în timpul dezbaterii. Am trebuit să merg la Comisia de Ocupare. Mulțumesc pentru prezentări. Dar, în orice caz, pe sfârșitul intervenției dumneavoastră am auzit câteva chestiuni concrete în ceea ce privește politica culturală europeană, dar aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu uh, experiența, o experiență concretă. Știți că noi, la nivel european, avem uh, lucruri minunate, extraordinare, Avem capitalele culturale europene, câteva orașe care au fost capitale europene ale culturii și care au fost uh, extraordinar de mult apreciate. Apoi uh, monumentele culturale. Avem uh, un adevărat lanț, un circuit turistic al monumentelor care au avut foarte, au depus foarte multe eforturi și în ceea ce privește renovarea și punerea lor în valoare și așa mai departe. Și ar fi bine ca aceste uh, monumente și aceste evenimente să fie, să fie asociate într-o rețea comună, dar e nevoie de susținere europeană prin programe precum uh, Europa Creativă. Nu sunt întotdeauna susținute însă și, din păcate, cred că pierdem din uh, eficacitate, deci irosim timpul, risipim energia. Cred că ar trebui să folosim tot ce s-a făcut până acum pentru a susține proiecte care deja au funcționat, pentru a lua bunele exemple în uh, domeniul culturii și pentru a le uh, multiplica la nivel local, național, regional și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Perez. Da? Sunt două dimensiuni. Privesc întrebarea din două perspective. Odată prețurile. Sincer, sectorul cultural nu privește această perspectivă ca fiind foarte utilă. Capitala Europeană a Culturii, din potrivă, e sprijin pentru asta, în toată această inițiativă și se întrezărește relevanța de a lucra la nivel cultural, în plan local, și apoi vă referați la ceva ce ține de guvernanță, guvernanță pe mai multe niveluri și din ce în ce mai mult asta capătă importanță. Poate nu facem destule pentru a interconecta toate aceste niveluri. Cu siguranță vom începe să lucrăm din ce în ce mai mult în această direcție, căci doar astfel, în contextul resurselor limitate, poți obține cei mai uh, bun și mai mult din acest spațiu cultural european. Cu privire la un anumit aspect de guvernanță și de patrimoniu, una dintre dimensiunile cele mai de succes s-a referit la grupul părților interesate. De ce? Fiindcă a fost un proiect inclusiv, deschis uh, în plan multidisciplinar și dorim să menținem acest proiect măcar până la uh, sfârșitul acestui an, până la următorul CFM, pentru a vedea cum putem găsi continuitate în același spirit, revenind la ideea guvernanței, deci în cooperare cu statele membre, cu Parlamentul European, cu o abordare deschisă și inclusivistă. Mulțumesc! Vă rog, dar dacă se poate scurt. Um, just I would like to add something to the issue of... Aș vrea, spune domnul Bachela, să adaug ceva despre guvernanță și parteneriat. Eu zic că dacă vrem să avem cultură și să o plasăm din ce în ce mai mult în centrul preocupărilor noastre, aducând-o din plan marginal, trebuie ca toți, toate părțile interesate din ecosistemul cultural să fie implicate. Deci nu doar diferitele componente din uh, producție, distribuție, ci uh, fundațiile, societatea civilă, autoritățile locale, de pretutindeni. Cred că Asta ar putea fi consolidat pe mai departe în agenda. Adică să promovăm, să susținem parteneriatele locale, teritoriale, regionale și apoi să construim pe aceștia, să identificăm factorul de succes, să vedem ce merge și ce nu. Ar putea fi o contribuție excelentă a politicilor europene în aceste coaliții mai mari de pretutindeni și de aici ar veni o garanție pentru viitorul culturii dincolo de politicile publice. Vă invit să analizați un pic relația cu fundațiile. Sunt multe în Italia, Portugalia, Germania, multe exemple. În ultimii ani, ele au creat programe foarte interesante, cu adevărat inovatoare. Și e vorba de programe paneuropene, mici proiecte pilot. Ei bine, a lua legătura cu aceste fundații, a le întreba ce a mers bine, este foarte, foarte relevant, încercând apoi poate chiar să le incorporați, să le integrați în niște proiecte emblematice. Mulțumim pentru această indicație prețioasă cu privire la fundații. Într-adevăr, am avut plăcerea de a um, vizita fundația de la Lisabona, Grobenchia și am putut uh, constata și care este activitatea fundațiilor cu privire la propulsarea actorilor din spațiul cultural. Julie Ward Mă bucur să o văd pe Rose. Eu, de fapt, fac parte din organizația dumneavoastră. Pot să fii membru și vă invit pe toți uh, să deveniți membri. Eu merg la conferințe, nu merg în calitate de politician, merg în calitate de afiliată. Uh, am fost uh, înainte, am făcut parte să fac politică și și după ce voi uh, renunța la politică voi participa, pentru că ne, această implicare ne permite să acționăm așa, de la bază, la firul ierbii. Organizația dumneavoastră, ca și altele, au o contribuție foarte importantă. Înțeleg această natură holistică a culturii, cum invadează toate domeniile uh, vieții. Toată lumea înțelege aceste aspecte. Problema este când uh, gândește așa uh, pe pătrățică, așa cum se procedează la comisie. Deci ne-am descurcat foarte bine cu diplomația culturală, am reunit eforturile comisiei noastre cu cele ale comisiei AFET. Aș dori să vă întreb ce credeți că ar trebui să facem pentru a pune capăt, cap la cap toate aceste piese pentru că noi uh, doream ca cultura să, devi, să fie numită obiectiv de dezvoltare durabilă, n-am reușit acest lucru, dar în agenda culturală europeană uh, mă bucur că cel puțin uh, artele au fost reintroduse, nu se face doar știință, ci recunoaștem că și că artele au o contribuție importantă de jucat. Deci, dacă ar fi să prioritizați, unde ar trebui să ducem următoarea bătălie? pentru a ne asigura că cultura este recunoscută și de către alte domenii. Mulțumesc, Julie, pentru cuvintele minunate. Ne mândrim uh, cu faptul că ești membra organizației noastre, dar uh, e o întrebare foarte importantă. Trebuie să Continuăm să creăm sinergii între cultură și educație, încă progresăm, dar ne lipsește puțin uh, coerența. În unele texte uh, se vorbește despre STEM, STEM, uh, în concluziile Consiliului avem STEM cu EU-ul între paranteze, deci trebuie să avem o abordare cât mai coerentă. În ceea ce privește celelalte domenii, aș dori să mă refer la două, dar nu exclusiv, bineînțeles. În primul rând, politica de coeziune. Știm că în programul de dezvoltare regională s-a propus includerea, cultu- includerea culturii într-unul dintre obiective. Nu am reușit. Uh, sperăm că e o greșeală noi am dorit să se introducă un uh, obiectiv cultural, sigur, patrimoniul cultural, de exemplu, ar putea să fie uh, introdus în text și o altă dimensiune e reprezentată de către cercetare și inovare și programul uh, Horizon Europe, care a început să recunoască cultura, dar încă o dată este o abordare fragmentată, dar în orice caz cercetarea artistică trebuie să fie considerată la același nivel cu cercetarea științifică. în contextul economiei digitale, uh, să nu uităm că în acest domeniu lipsește dimensiunea socială și culturală pentru că aceste produse dezvoltate de inginerii uh, respectiv să funcționeze. Deci uh, ar trebui să fie pe picior de egalitate, da? Cam astea ar fi direcțiile pe care m-aș axa eu. Mulțumim! Acum, în încheiere, aș dori să dau cuvântul domnului Sanpieri din partea Comisiei. Trei minute, vă rog. Thank you very much. Um, and thank you also for the attention with which uh... Mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care a citit uh, documentul meu. Am fost uh, foarte plăcut surprins uh, de amănuntele și detaliile pe care le-ați descoperit în documentul nostru, valențele respective. Într-adevăr, pornim cu această agendă europeană pentru cultură de la câteva chestiuni evidente, deci cetățenii au o mare încredere că cultura poate genera simțul comunității, dar uh, mai există și o altă uh, chestiune, respectiv că uh, avem un domeniu deschis, dar trebuie să ne asigurăm și că așa cum s-a spus pe drept cuvânt, avem de-a face cu o agendă cu privire la capacitatea individului, a persoanei. Nu e vorba despre inovație, ci despre inovatori. Să creăm condiții, condiții prielnice pentru ca Europa să rămână un uh, continent al creației. Și asta și explică câteva opțiuni în uh, documentele pe care le-am adoptat. Suntem conștienți de faptul că mobilitatea ar putea să facă parte din economie. De ce nu? Pentru că există consecințe economice ale mobilității. Și bineînțeles că și educația ar putea să fie un obiectiv social. Sunt de acord. Dar dacă citiți cu atenție, veți vedea că ceea ce propunem noi ca dimensiune ecologică e rolul creației în economie. Încă o dată pentru că dorim să rămânem un continent al creației și pentru că dorim că artele și educația pot avea rezultate foarte pozitive atunci când vorbim uh, de creativitate în fizică, în uh, chimie, în știință în general. Deci, v-am invitat să avem o definiție mai amplă a definiției. Nu e vorba doar de cifre și de nume legate de ocupare și de creștere economică. Vă mulțumesc pentru sugestiile extrem de interesante făcute. Uh, vă pot da câteva uh, încredințări, deci abordarea integrată cu privire la patrimoniul cultural și guvernanța participativă rămân trăsăturile principale ale politicilor noastre uh, în comunicare din 2014, în propunerea pentru anul european, au figurat și ele sunt uh, în centrul obiectivelor noastre în acest uh, an european. Dar vor fi și în centrul uh, planului de acțiune care va urma. Legătura între politicile interne și externe, da, e evidentă și pentru noi. În comunicarea noastră comună am subliniat acest lucru în urmă cu doi ani și am propus aceeași metodă uh, de fapt, în relațiile cu țările partenere și în Europa cu țările membre, statele membre. Să nu uităm că cultura este până la urmă o competență a statelor membre, deci această agendă europeană pentru cultură trebuie să fie văzută ca o propunere pentru statele membre ca împreună să participe la câteva proiecte comune. Și de aceea am uh, propus uh, aceste trei subiecte, contribuția culturii la societate, la economie și la relațiile externe. Prin adoptarea acestei metode, a fost mai ușor să găsim uh, un spațiu pentru cultură într-un, în programul pe care îl propunem în același timp. E mai ușor să discutăm cu colegii, mai ales de la ministere, dacă putem evidenția ce, care este oferta noastră. Bineînțeles că vom răspunde și bun de săratului în timp util, așa cum încercăm întotdeauna, dar în ceea ce privește uh, producția de artă de calitate în Europa, Uh, nu uh, beneficiază de sprijin uh, din partea altor instituții. S-ar putea să fie o încălcare a principiului subsidiarității ca explicație. Deci mulțumesc încă o dată și vă mulțumim pentru sprijinul pentru unele opțiuni precum minoritatea care sunt foarte importante din punctul nostru de vedere. Și sper ca dialogul cu societatea civilă să continue și pe viitor. Mulțumim! Dacă se face o ofertă financiară, întotdeauna atmosfera se înveselește e valabil și în acest domeniu, ca în toate celelalte. În încheiere, aș dori să dau cuvântul uh, domnului Gramaticakis, aș dori să-l întreb uh, dacă dorește să adauge ceva pe scurt în două minute. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι τρεις συγγύσεις. Mulțumesc uh, foarte mult. Am avut trei contribuții extrem de interesante și aș dori să-i felicit pe experții noștri pentru că au uh, venit uh, cu noi dimensiuni uh, la subiectul nostru, această agenda europeană pentru cultură. Am fost foarte impresionat. Aș dori să mai fac doar o observație. Mai mulți dintre vorbitori au spus că nu ar trebui să vizăm întotdeauna utilitatea sau caracterul util în uh, domeniul culturii. Um, ar trebui să fie un principiu valabil, uh, e, caracterizează și învățământul în Europa. Aș dori să spun că Europa nu, uh, educația în Europa nu încurajează curiozitatea, dorința de a descoperi uh, lumea și așa mai departe, îi orientează pe tineri să, spre domeniile utile, spre științe și așa mai departe. Sau cum se poate face mai repede, cât se pot face repede, cât mai repede bani. Bineînțeles că educația, învățământul uh, influențează cultura în general, bineînțeles. Și sper să găsim Uh, un capăt pentru a pune capăt acestui fenomen utilitarist. Mulțumesc! Mulțumim! Toată lumea v-a lăudat. Uh, cred că cu toții suntem de acord. Uh, mulțumim pentru prezență. Ne-ați dat un suflu nou foarte important pentru activitatea noastră viitoare, atât în ceea ce privește agenda europeană pentru cultură, dar și pentru celelalte programe Europa Creativă, Uh, vom uh, continua să lucrăm pe aceste programe și sperăm că ce s-a făcut, ce s-a propus în ambele uh, domenii va putea fi îmbunătățit. În orice caz, ne-ați dat foarte multe sugestii în acest sens. Mulțumim încă o dată pentru prezență și drum bun până acasă. Mulțumim! Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen mitzuteilen, dass unsere nächste Sitzung ă, Trebuie să mai adaug că în 3 septembrie, între 15 și 18.30, va avea loc următoarea noastră reuniune. În rest, vă doresc, ă, vă doresc tuturor o vacanță minunată de vis. Ă, cu toții ați meritat această vacanță. Am lucrat foarte mult, foarte intensiv în ultima jumătate de an. Următoarea jumătate de an Uh, va fi la fel de ocupat, având în vedere uh, alegerile europene. Deci, încă o dată, încărcați-vă bateriile, petreceți timp plăcut, uh, plăcut cu cei dragi și ne vedem în 3 septembrie. Până atunci, numai bine! E valabil și pentru interpreți, și pentru interprete, spune președinta, și dumneavoastră v-ați câștigat ceva timp liber. Încă o dată mulțumim, mulțumim și noi pentru mulțumiri. Vă mulțumim pentru uh, munca ex excelentă și o vacanță plăcută. Începem imediat cu ședința coordonatorilor.